politice pot pune întrebări de un minut fiecare și răspunsul va fi tot de un minut. Fiecare președinte de grup politic uh, poate, dacă uh, îi se pare potrivit, să mai pună o întrebare de follow-up care nu trebuie să fie mai lungă de 30 de secunde și răspunsul de la președintele Comisiei Europene va fi de asemenea de 30 de secunde. Acestea sunt regulile. În a doua jumătate de oră acestei sesiuni vom avea un subiect specific pe care vi-l voi citi și acest subiect va fi legat va fi uh, legat de întrebările care vor fi puse. Haideți să începem prima rundă de întrebări. Prima întrebare din partea domnului Joseph Dol, liderul grupului PPE. Aveți cuvântul. Domnule președinte, domnule președinte Barroso, dacă grupul meu și majoritatea dintre noi am luptat din greu timp de, a, de mult, timp de mulți ani pentru a intra în vigoare tratatul de la Lisabona, iată acest lucru s-a întâmplat de mai mult de trei ani. Uh, tocmai pentru ca Europa să aibă o politică demnă de numele pe scena internațională că avem acest tratat și de aceea vă întreb, domnule președinte, cum să facem ca cele 500 de milioane de uh, europeni să-și audă vocea puternic, uh, pentru că este timpul ca Europa să își pună în valoare la cel mai înalt nivel ideile și valorile. În fine, Serviciul de Acțiune Externă, prevăzut de Tratatul de la Lisabona, trebuie să vadă lumina zilei în săptămânile și lunile următoare și Parlamentul înțelege să fie asociat uh, uh îndeaproape la conceperea lui. Având putere bugetară și egală cu Consiliul, Parlamentul va avea codecizie atât asupra modificării statutului funcționarilor din acest serviciu, cât și asupra reglementărilor financiare. Domnule președinte, grupul meu consideră extrem de important acest serviciu de acțiune externă. El trebuie să fie complet responsabil politic și bugetar. Vreau să știu care este punctul nostru de vedere pe acest subiect. Președintele Barroso, mulțumesc domnule președinte Dol. Știți că odată cu crearea Serviciului de Acțiune Externă uh, am marcat una dintre inovațiile foarte importante ale tratatului de la uh, Lisabona, pentru că uh, va, acest serviciu va avea responsabilitatea de a asigura coerența politicii noastre externe și de securitate comune. Va permite statelor membre să participe mai mult și să aducă la oaltă eforturile actuale în materie de politică externă și de securitate comună. Deci nu, se, nu e vorba de politică de competențe naționale într-un cadru intercomunitar, chiar din contră. După cum știți, pe acest subiect vom avea joia viitoare o reuniune a Colegiului Comisarilor Părerea mea este că trebuie să avem un serviciu puternic și realmente european, care să poată fi un instrument de coordonare strategică și o interfață utilă între statele membre și instituțiile europene în domeniul politicii externe pentru a-și îndeplini misiunea Uh, serviciul trebuie să-și găsească locul potrivit în arhitectura europeană, sub uh, responsabilitatea înaltului uh, reprezentant, care, în calitate de vicepreședinte al Comisiei, este complet responsabil în fața acestui Parlament și, de asemenea, are responsabilitatea de a coordona în cadrul Comisiei toate aspectele externe ale politicii Uniunii Europene. Președintele, mulțumesc foarte mult. Acum, în numele grupului socialiștilor și democraților, domnul Schulz. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Barroso. Criza în zona euro, criza zonei euro a fost uh, declanșată de faptul că Grecia a raportat cifre incorrecte, cifre statistice incorrecte. Aș vrea să știu dacă puteți să-mi confirmați că, la nici, uh, că niciun moment înainte ca uh, cele mai recente cifre bugetare să fie uh, raportate de guvernul grec, dumneavoastră sau oricine din biroul noastră ați fi fost cumva informați în legătură cu care au fost cifrele corecte. Și în al doilea rând, puteți confirma că directorul general Eurostat, domnul Rademacher, a avut dubii considerabile încă de prin 2004-2005 în legătură cu datele care veneau de la Atena, dubii pe care le-a și raportat și ce ați făcut să susțineți Eurostatul în eforturile sale de a aduna date. Și în al treilea rând, ce ați, este, este corect, este adevărat că inspectorii Eurostat v-au informat în legătură cu dubiile lor în legătură cu datele Eurostat? Uh, Domnule Schulz, tocmai pentru că am avut dubii, spune președintele Barroso, tocmai pentru că am avut dubii în ce privește cifrele venite din Grecia, în special, uh, comisarul Almunia a uh, studiat acest dosar în ultimii cinci ani cu mare competență și imparțialitate și obiectivitate și din acest motiv, nu numai că de câteva ori am uh, exprimat autorităților elene acest lucru, dar chiar am propus o reglementare Consiliului prin care să se dea Eurostat puteri de audit. Din nefericire, aceasta a fost respinsă de statele membre. Ele nu doreau să dea Eurostatului comisii și Comisiei Europene mai multe puteri pentru a intra în uh, detaliu în uh, conturile naționale ale Greciei. Mă bucur să vă spun că prima decizie a noii comisii a fost de a propune din nou această reglementare și din câte știu eu, de această dată, cel puțin unele dintre țările care au votat împotriva ei data trecută, acum mi-au spus că deja vor vota pentru mai multă transparență. Mulțumim, domnule președinte, din partea grupului ALDE acum. Întrebare de follow-up. Mulțumesc. Am înțeles că domnul Almunia era responsabil de acest dosar, însă vă întrebam în legătură cu intervenția dumneavoastră. Ce ați făcut dumneavoastră? V-am înțeles bine, domnule Barroso, că vina este a statelor membre pentru criza Greciei, pentru că acestea au refuzat să vă respecte propunerile și să le accepte. Ce sta- șef de stat și guvern au fost implicați? Dacă mă întrebați de vină, ei bine, nu-mi place să folosesc acest uh, substantiv, însă vina este autorităților Greciei, care nu au respectat pactul de stabilitate și creștere. Din acest motiv avem o problemă uriașă. În ceea ce privește comisia, domnul comisar Almunia, cu sprijinul meu și cu sprijinul com- colegiului de comisari, și-a făcut treaba într-un mod competent. Și această chestiune a Greciei a fost uh, discutată în multe întâlniri ale țărilor din zona euro, împotriva sau în legătură cu țările care au votat împotrivă, nu pot să spun exact, însă pot să spun sigur că Germania a votat împotrivă, dar de data aceasta se pare că vor vota pentru, mi-a spus Germania. Mulțumesc foarte mult. Domnul Verhofstadt. Domnule președinte, astăzi există un consens major în sensul unei guvernanțe economice puternice în Uniunea Europeană. E vorba de o schimbare enormă deja față de ultimii ani. Domnul Schöble a spus duminica trecută că era în favoarea unui fond monetar european. Însă există de asemenea și alte propuneri și opțiuni, precum crearea unei uh, agenții europene pentru datorie, obligațiuni uh, europene sau o agenție de notare europeană. Conform unui purtător de cuvânt al Comisiei, domnule Barroso, se pare că lucrurile sunt pe punctul de a se mișca. Rapid, se pare. Întrebări concrete. 1. Este adevărat că Comisia este pe punctul de a lucra pe o propunere de a crea acest fond monetar european. 2. Este adevărat că doamna Merkel a spus asta, eu am îndoiel aici, trebuie spus asta, că este necesar să modificăm tratatul în acest sens pentru a putea face acest lucru. Și în al treilea rând, sunteți de acord că acest fond nu va putea constitui decât un prim pas spre o adevărată trezorerie europeană de care avem nevoie în contextul Uniunii Economice și Monetare. Domnul Barroso, în ceea ce privește propunerea fondului, e bine, Ministrul de Finanțe al Germaniei a făcut uh, această propunere, nu a dat uh, detalii în legătură cu această instituție. Însă există o dezbatere recentă în legătură cu zona uh, euro și această autoritate poate că este o propunere pe termen lung care necesită o modificare în tratat. Într-adevăr, însă lucrăm pe marginea unor inițiative de coordonare a politicilor și de supraveghere. Nu putem acum să ne dăm seama care va fi formatul exact. Însă, general vorbind, după cum ați spus și dumneavoastră, sprijinim tot ceea ce merge în favoarea unei guvernanțe economice crescute. Însă trebuie să vedem detaliile exacte și trebuie să vedem și să analizăm propunerile la momentul potrivit. Acestea fiind spuse, această problemă nu a putut rezolva problema urgentă a Greciei. E vorba de două subiecte diferite care necesită o analiză mai detaliată și mai pe termen lung. Domnul președinte, mulțumim foarte mult. Întrebarea de follow-up. Mulțumesc domnului Barroso, în primul rând, pentru răspunsul dat. Sunt de acord că fondul efectiv nu poate să rezolve imediat problemele, de aceea îl întreb dacă Comisia se gândește la diferitele opțiuni din fața noastră. Fondul Monetar European, care să fie un proiect pe termen lung. Există obligațiunile euro, altă idee care poate fi uh, discutată și care ne poate ajuta în contextul problemei Greciei. Există Agenția de notare a Creditelor, președintele Eurogrupului a menționat asta, care nu are nimic de a face cu agențiile de notare din străinătate și mai există și ideea unei agenții europene a datoriei. Ideea mea este să punem toate aceste propuneri împreună pentru a obține o idee coerentă, o abordare coerentă a Comisiei, nu neapărat din partea statelor membre. Domnul Barroso, tocmai pentru a evita ceea ce se întâmplă acum, când fiecare propune o idee diferită, facem asta. Uneori fiecare guvern are idei uh, diferite și tocmai de asta nu dorim să ne grăbim. Domnul comisar Oli Ren a spus cea acest lucru în public. Pregătim o comunicare referitoare la coordonarea politicilor economice consolidate și în legătură cu supravegherea în cadrul zonei euro și poate în cadrul mai general al Uniunii Europene. Repet, asta suntem pe punctul de a pregăti și nu putem acum să inițiem în fiecare zi o propunere nouă. Încercăm să lucrăm cu obiectivitate și cu responsabilitate. Și cred că în acest sens și doar așa vom putea obține cele mai bune rezultate. Rebecca Harms. Mulțumim, doamna Rebecca Harms. Uh, angesichts der Situation Domnule președinte, având în vedere situația din Uniunea Europeană și faptul că nu există piață și solicitare pentru cultivarea cartofilor modificați genetic, pentru care există alternative, aș vrea să știu de ce ați făcut un lobby atât de puternic pentru introducerea procedurii de autorizare rapidă pentru cultivarea acestui tip de cartofi. Aș dori să am o explicație, dat fiindcă nu a fost nevoie să se încurajeze uh, noul comisar pentru sănătate să ignore testele OMS. Deci, de ce ați prezentat această nouă directivă care este elaborată pe baza unei evaluări de risc referitoare la cultivarea de plante modificate genetic. De ce uh, nivelul de contaminare a fost ridicat la 9,9%, dat fiindcă acest lucru nu este acceptabil. Aș dori să vă mulțumesc, vă rog să vă așezați, acum am văzut că protestați. Mulțumesc! Domnule președinte, aveți cuvântul. Comisia a hotărât în unanimitate să treacă mai departe cu autorizarea acestor organisme modificate genetic în conformitate cu dispozițiile existente. Există un cadru instituțional care trebuie respectat, a trebuit să hotărâm da sau nu. De la depunerea solicitării a trecut destul de mult timp și această autorizație a fost uh, foarte bine analizate de agenția noastră independentă pentru siguranță alimentară, EFSA. Toate um, preocupările legate de prezența unui marker de rezistență la antibiotice au fost analizate și după ce s-au făcut evaluările necesare, a fost clar că nu existau um, noi aspecte științifice care puteau să modifice hotărârea pe baza avizului acestei agenții. Prin urmare, considerăm că toate aspectele științifice au fost analizate și, de fapt, așteptăm din partea dumneavoastră felicitări mai degrabă, fiindcă am anunțat că avem intenția, la nivelul Comisiei, să dăm statelor membre posibilitatea să aleagă dacă doresc sau nu să cultive acești cartofi. Cred că aceasta este poziția rezonabilă de adoptat atunci când știm că există mari diferențe între statele membre. Unele sunt pentru și altele împotrivă. Mulțumesc, doamna Harms. Domnule președinte, domnule comisar, nu am primit răspuns cu privire la nevoia pentru cultivarea acestor cartofi modificați genetic, care vor fi furnizați industrial în mari categorii. Există alternative. De ce să luăm, ce să ne asumăm acest risc? Cum rămâne cu nivelul de contaminare de 0,9%? Am discutat uh, pragul de acceptabilitate pentru produse alimentare în ceea ce privește markerul de rezistență la antibiotice este un risc destul de mare pe care nu l-ați abordat și aș vrea să știu dacă mai sunt și alte autorizații care vor fi date înainte de intrarea în vigoare a directivei EFSA, de exemplu pentru orezul sau porumb. Domnule președinte, vă rog. Văzând entuziasmul grupului dumneavoastră și vreau să vă felicit pentru această manifestare de entuziasm, înțeleg că aveți o poziție fermă împotriva oricărui tip de modificare genetică. E clar, aveți dreptul să aveți această poziție. Eu însă nu am uh, nici păreri pro, nici contra. Totul depinde de uh, informațiile pe care le primesc de la experții EFSA. Deci eu nu am o abordare uh, pro sau contra a priori. Și Comisia are o poziție oficială. Comisia nu discută uh, aspecte ideologice legate de modificarea genetică. Comisia adoptă poziția pe baza evaluărilor independente care ne sunt puse la dispoziție. Nu fiindcă e necesar să existe modificare genetică, ci pentru că nu există dovezi că avem de-a face cu un risc pentru sănătatea publică sau pentru mediu și în conformitate cu obligațiile care rezultă din OMC, avem obligația de a accepta această solicitare dacă nu este nimic, nicio dovadă științifică care să împiedice acest lucru. Acestea fiind spuse, însă am uh, respectat principiul subsidiarității. Domnul președinte, mulțumesc. Acum reprezentantul conservatorilor și reformiștilor europeni. Domnule președinte, Vă, promis că, vă promit că după organismele modificate genetic, întrebarea mea va părea de-a dreptul simplă. Cred că unul din lucrurile despre care ar trebui să vorbim e situația economică, criza economică și sunt sigur că cetățenii Uniunii Europene sunt mult mai interesați de uh, locuri de muncă decât de cartofi modificați genetic. velké centrální silné vlády. Na druhé straně... Unii dintre membrii acestui parlament uh, ar dori să vadă un guvern centralizat și foarte puternic. Eu, pe de altă parte, reprezint grupul ECR, care nu crede că guvernele puternice creează locuri de muncă, ci afacerile, întreprinderile private. Am trei întrebări. În ce privește problemele economice, veți lăsa marge de manevră țărilor membre pentru a rezolva aceste probleme? În al doilea rând, ne puteți promite o reducere a legislației europene care încetinește uh, ieșirea din criză și sunteți de acord că ar trebui să avem mai puțină reglementare uh, și că asta e cea mai bună soluție pentru problemele noastre economice. Vă mulțumesc. Președintele Barroso. Mai întâi, respectăm uh, total diversitatea statelor membre, de aceea în strategia 2020 am făcut acest, uh, am exprim, exprimat acest punct uh, foarte clar și ne abordăm problema diversității prin instrumente de coeziune economică și socială. Înțelegem că statele membre nu sunt toate la fel, dar pe de altă parte avem nevoie de o guvernanță economică mai puternică, pentru că nu are niciun sens să ne coordonăm în zona euro eh, și în Uniunea Europeană dacă statele membre după aceea au fiecare propria sa politică. În acest caz n-am avea instrumentele de a, eh, la îndemână cu care să, care să ne permită să discutăm pe picior egal cu Statele Unite sau China. Deci trebuie să avem o abordare comună, dar apoi să gândim măsuri specifice pentru adaptate la diferitele state membre. În ce privește problema reducerii poverii administrative, acesta a fost un punct foarte important în acțiunile mele și noi credem că trebuie să urmăm această politică, să vedem unde e nevoie de legislație europeană și să evităm situația în care nu e nevoie de legislație europeană. Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnul Lothar Bischi, uh, Stânga Unită. Domnule Barroso, săptămâna trecută ați uh, propus o strategie economică și în acel cadru general sunt menționate multe obiective generale. Uh, Greciei s-a impus un program de uh, austeritate care practic cere imposibilul, pentru că aici vorbim despre o reducere a deficitului până la 3% din PIB dar uh, toate aceste lucruri sunt privite în contextul pactului de stabilitate și creștere care a dat greș. În același timp, unele state europene uh, se îndreaptă spre FMI. În propunerea noastră Euro 2020, Europa 2020, uh, aveți de gând să reinterveți, să modificați acea propunere uh, pentru a integra ideea unui fond monetar european și cum rămâne cu uh, dumping, dumpingul fiscal? Cum va fi abordată această chestiune? Veți aborda și veți lua măsuri imediat împreună cu statele membre pentru a uh, stopa speculațiile împotriva monedei euro pe care le fac băncile care tocmai au fost salvate de banii contribuabililor? Președinte, mulțumesc foarte mult. Credem că Grecia a luat măsurile necesare pentru a reduce deficitul uh, guvernamental anul acesta aceste măsuri arată hotărârea guvernului elen de a aborda aceste probleme. În același timp, facem tot ce este necesar pentru a asigura stabilitatea financiară a întregii zone euro. Comisia colaborează cu statele membre ale zonei euro pentru a crea un mecanism pe care și Grecia ar putea să-l folosească în caz de nevoie. Acest mecanism ar respecta tratatul de la Lisabona și ar include condiționalități uh, stricte. Comisia este gata să propună un cadru european de asistență coordonată care să ceară susținerea, care ar avea nevoie de susținerea uh, statelor membre ale zonei euro. Aceasta vă pot spune în legătură cu Grecia și cu reacția noastră pentru stabilitatea zonei euro. În ce privește propunerile din Euro 2020, nu văd nicio nevoie de a le schimba. Noi am făcut aceste propuneri, ele vor fi discutate și de Consiliu și de Parlament și sper că va fi o discuție foarte fructuoasă. Președintele, mulțumesc. întrebare suplimentară. Domnule președinte, nu sunt complet satisfăcut de răspunsul noastră. Întrebarea a fost legată de faptul că banii contribuabililor au fost folosiți de bănci pentru a specula împotriva statului elen. Acești bani vin și din băncile germane, de exemplu, și nu se întâmplă nimic. Se vorbește de tot felul de alte măsuri. Sunt dezamăgit de faptul că atât de puțin s-a făcut pentru a împiedica astfel de lucruri în Uniunea Europeană pentru a împiedica speculația ca să ne concentrăm realmente pe creșterea economică. Președintele Barroso, în ce privește speculația? Haideți să spunem foarte clar, problemele curente ale Greciei nu au fost cauzate de speculație, uh, ci de uh, cheltuieli excesive și de încălcarea cadrului european în ce privește uh, uh, prevăzut în pactul de stabilitate și creștere și mai ales îndatorarea excesivă. Sigur că după aceea speculatorii au început să uh, atace datoria suverană a Greciei. Asta arată cât de importantă este și o reformă pe piața produselor derivate și Comisia a acționat. Pe 20 octombrie 2009 am început un program care se, să țintească piața de produselor derivate și programul pe care domnul comisar îl va prezenta înainte de venirea acestei veri uh, va crește transparența pieței și va limita riscurile. Dincolo de uh, răspunsul de sistem, este nevoie de noi măsuri în ce privește uh, datoria suverană și uh, alte uh, probleme anumitor practici uh, nejustificate de, de rațiuni de asigurări trebuie adresată și uh, problemele de speculație pură de asemenea trebuie abordate. Este nevoie de o coordonare mai bună între state și mai ales în ce privește practicile incorrecte. Comisia va examina relevanța ideii de a uh, interzice complet uh, swap-ul pe riscul de credit. Uh, și pentru că piețele sunt foarte opace, vom discuta această chestiune în cadrul G20 și, uh, de asemenea, în cadrul contactelor noastre bilaterale, mai ales cu Statele Unite. Președinte, mulțumesc foarte mult. Nu v-am oprit pentru că era un răspuns foarte important. Uh, a fost o întrebare foarte detaliată și un răspuns foarte detaliat și ceva mai lung de această dată decât ar fi trebuit să fie. Domnul, doamna Nichi Țavela Mulțumesc. Mă bucur că întrebarea pe care vreau să vă o adresez a fost deja pusă. În calitate de deputat din Grecia, vreau să vă spun acest lucru. Grecia va ieși din uh, probleme. Uh, trecem acum printr-o perioadă de încercări. Uh, suntem responsabili pentru această situație, este pentru noi un test de rezistență și de disciplină. Domnule președinte, mă bucur foarte mult că ați vorbit despre reuniunea G20 uh, ca despre un grup în care această chestiune a swapurilor va fi discutată uh, dincolo de păcatele sale, Grecia a fost lovită foarte dur de speculatorii de pe piețele financiare aveți intenția ca în contextul G20 să recomandați inițiative de a uh, emite noi reguli foarte clare în legătură cu uh, achizițiile negarantate și toate uh, așa numitele uh, swap-uri pe uh, riscul de credit, președintele. Așa cum am spus, Uh, problemele Greciei vin din îndatorarea excesivă. Sigur că au fost și atacuri speculative, dar ei au, speculanții au atacat pentru că au văzut acolo o oportunitate. Trebuie să susținem Grecia. Grecia a anunțat măsuri foarte importante. În același timp, trebuie să ne uităm la problemă dintr-o perspectivă mai largă și, cum spuneam, ne vom gândi dacă e bine sau nu să eliminăm complet să, in, uh, să interzicem complet uh, pariurile pe swapuri uh, pe riscul de credit al țărilor, pe creditul suveran și vom încerca să discutăm toate aceste probleme în uh, cadrul G20 și în alte forumuri. Săptămâna trecută comisarul Barnier s-a întâlnit cu autoritățile de reglementare națională tocmai pentru a uh, vedea cum se pot împiedica acțiunile speculatorilor împotriva datoriilor țărilor și pentru a determina mai bine cum funcționează piețele CDS și dacă pe aceste piețe uh, există practici dubioase. Și dacă va fi nevoie, Comisia va lua măsuri în această chestiune. Mulțumim. Întrebare suplimentară. Domnule președinte, există vreun calendar pentru acest dispozitiv de luptă împotriva speculației? Aș dori să știu dacă așa stau lucrurile, pentru a ne forma o idee în legătură cu implantarea capitalelor pe piața internațională și dacă ne vom putea sprijini pe acest uh, dispozitiv. Domnul Barroso, da, va fi prezentat înainte de vară, vor exista modificări, uh, modificări ale um, propunerilor legislative, directive pe instrumentele derivate, abuzul pieței și așa mai departe. Până la sfârșitul uh, anului, domnul Barnier va prezenta el însuși o propunere care va crește transparența pieței și va uh, limita riscurile. Swapurile pe riscurile de credit vor fi discutate în cadrul C20 în iunie. Mulțumim, domnul Daniel van der Stöp. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Barroso, deschiderea și transparența reprezintă valori esențiale a unei democrații care se respectă. Dacă oamenii din administrație nu pot să aibă cheltuielile monitorizate de cetățeni, atunci ei se vor îmbogăți nejustificat. Am văzut asta în Regatul Unit recent. În presa de la noi s-a spus că domnul Barroso în 2009 a declarat uh, peste 700 de mii de euro. Imaginați-vă să declarați 2000 uh, de euro pe zi. Pălăria jos în fața dumneavoastră, domnule Barroso. Însă, într-o notă mai serioasă, trebuie să controlăm democratic aceste declarații de avere, pentru că se pune problema auditului intern și trebuie să existe o aprobare. Și îl rog pe domnul Barroso să se îndepărteze de această cultură a secretului și să publice declarațiile în mod transparent pe internet pentru ca fiecare cetățean european să vadă ce se spune acolo. I am somewhat surprised by the, this kind of comment. Mă surprind aceste comentarii, spune domnul Barroso. Aceste cheltuieli le facem în serviciul Uniunii Europene, în scopuri de călătorie E vorba de cheltuieli ale mele și ale celorlalți uh, membri ai comisiei în scopuri de călătorie. Dacă calculăm aceste sume cu sumele cheltuite de guvern, de șefii de guvern, spre exemplu, vă veți da seama că cheltuielile noastre sunt foarte mici. Bugetul nostru este fixat anual de autoritatea bugetară. Dumneavoastră aveți un cuvânt de spus aici și acest buget a rămas același timp de 5 ani. A fost adaptat doar în, func- în punct de vedere al, din punctul de vedere al inflației. Și încercăm să servim bunul public, să ne folosim de transparență, prezentăm uh, curții de auditori toate elementele pe care le considerăm a fi adecvate. Mulțumim, domnule președinte. Întrebare suplimentară. Mulțumesc. Se pare că Parlamentul are acces la declarații, însă de fapt nu e așa. Totul se întâmplă după uși închise, e un secret aici. Dacă domnul Barroso vrea să fie responsabil, atunci trebuie să facă toate aceste lucruri publice. Dacă nu, atunci trebuie să recunoască asta în mod sincer. Dacă respectați toate regulile, atunci de ce nu pot să fie publicate aceste declarații pe internet? Poate vă frică doar de reacția cetățenilor. Faceți-le publice pentru Dumnezeu. Uh, uh, Mulțumesc. Domnul Barroso, într-un stat de drept respectăm normele. Ok, Mr. Mr. Mr. President, Mr. President Barroso will give Domnul președinte Barroso ne va oferi un răspuns. Aveți cuvântul, domnule Barroso. Da, într-un stat de drept respectăm regulile de drept și a analiza intențiile care stau la baza acțiunilor oamenilor nu este echitabil. Nu puteți atribui mie și comisiei vreo intenție ascunsă în ceea ce privește respectarea regulilor de drept sau nerespectarea acestora. Trebuie să facem o distinție între obligațiile Comisiei Europene și obligaiile organismelor publice în ceea ce privete statul de drept și, pe de altă parte, a ceda în faa unor atacuri demagogice împotriva instituțiilor europene. Comisia, Parlamentul, instituțiile europene în general au standarde înalte, cele mai înalte din punctul de vedere al transparenței. Nu acceptă astfel de critici populiste, demagogice. Mulțumim, domnule Barroso. Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră. Am încheiat prima rundă de întrebări adresate președintelui Comisiei, întrebări de natură generală. Ne vom axa acum pe o chestiune, o temă, punerea în aplicare a noului tratat, tratatul de la Lisabona și drepturile fundamentale. Domnul Alsfans, un minut, primul vorbitor, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sper că nu mă voi îndepărta prea mult de la tema noastră. Domnul Barroso va fi de acord, cred că respectarea drepturilor fundamentale ale oamenilor reprezintă o valoare fundamentală în UE și în relația dintre Uniunea Europeană și stări, uh, state terțe. Ce scuze. Uniunea Europeană are relații cu Eritrea și între timp de mai mulți ani au fost vărsate multe milioane de euro pentru a ajuta Eritrea. Nu știu dacă domnul Barroso știe cum au fost cheltuiți acești bani, însă poate domnul Barroso n ar putea vorbi despre atitudinea sa față de Eritrea. Pentru că atunci când vorbim de țări în care există un sistem totalitar, nu se menționează Eritrea printre aceștia. acestea. Doresc să știu ce părere are domnul Barroso. Vă rog. Um. Mulțumesc pentru faptul că ați admis faptul că apărăm drepturile fundamentale, lucru care se întâmplă nu doar în Uniunea Europeană, ci și în relațiile noastre externe, ceea ce nu înseamnă că nu putem avea relații cu țări care nu respectă aceste drepturi. Din păcate, sunt multe astfel de țări în lume și trebuie să păstrăm legături cu aceste țări. Eritrea este un caz care, într-adevăr, ne preocupă din punct de vedere al respectului drepturilor fundamentale. Există o situație extrem de dificilă în statul respectiv și, conform anumitor comentatori, este, acesta este un stat fals, care nu, nu este un stat de drept, fiindcă există conflicte civile, violență răspândite și fiindcă autoritățile nu pot să exercite competențele legitime democratice. Deci urmărim îndeaproape situația din toate țările care pot să pună problemă pentru respectarea drepturilor fundamentale. Mulțumesc. Domnul Artur Asad, acum un minut. Domnule președinte, domnilor și domnilor, în cadrul acestei dezbateri aș vrea să vă atrag atenția asupra acestei chestiuni a scanerelor corporale din aeropoartele europene. Una din, unul dintre principiile politicilor europene este protecția sănătății uh, și uh, siguranței și libertăților fundamentale ale cetățenilor. Deci nu trebuie să fim de acord cu o situație în care pentru protejarea unei libertăți și siguranțe iluzorii încălcăm dreptul la uh, protecția vieții intime utilizarea acestor scanere este asemănătoare cu cele care cu, cu um, regulile care s-au aplicat pe durata noii gripe noi pandemii de gripă și s-a dovedit că n-am avut de nevoie de ele și așa stau lucrurile și în prezent. Cred că se încearcă forțarea situației pentru a impune utilizarea acestor scanere și, domnule președinte, am vrea să știm ce părere aveți, sunteți pentru sau împotriva utilizării acelor scanere? Domnul Barroso, dacă statele membre sunt de acord, noi vom fi de acord, fiindcă cred că ar trebui să existe o uniformizare pe cât posibil a normelor de siguranță în aeropoarte. În prezent există state membre care introduc aceste scanere în aeroport și altele nu fac acest lucru. După cum știți, Comisia a prezentat cu ceva timp în urmă o propunere pentru scanere care a fost uh, refuzate. Am considerat că e destul de problematic că situația și trebuie să încercăm să găsim o un nivel de armonizare în ceea ce privește dispozitivele de siguranță în aeropoartele europene. Dacă nu, putem să avem de-a face cu o discriminare în ceea ce privește nivelul de siguranță în aeropoartele noastre. Mulțumesc. Domnul Terek Vogel acum. Tratatul respectă dreptul autorităților locale și al regiunilor la nivel european. Aspect foarte important, de exemplu, atunci când începem discuții referitoare la viitorul politicii de coeziune. Când veți începe aceste discuții, de exemplu la cel de-al cincelea raport de coeziune, am vrea să ne garantați că veți avea acele discuții cu autoritățile locale și regionale în ceea ce privește politica de coeziune și sigur cu um, reprezentanții acestui Parlament domnul Barroso. Nu ține de drepturile fundamentale această întrebare, dar da, vom discuta aceste chestiuni cu autoritățile locale și regionale. Știți că pentru noi uh, coeziunea economică, socială și teritorială este foarte importantă, este recunoscută ca fiind una dintre obiectivele UE de tratat. În strategia 2020 pe care am prezentat-o, am clarificat faptul că coeziunea va rămâne un element central al propunerii noastre și coeziunea va fi avută în vedere în politicile viitoare, lucru care se va face prin dialog cu autoritățile locale și regionale. Am menționat de asemenea și nevoia de a consulta în acest sens, de exemplu, Comitetul Regiunilor. Mulțumesc, doamna Stiller, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte al Comisiei. Am o chestiune care ține de drepturile fundamentale. Am vizitat o reziune în Scoția și am fost abordat de cei care erau preocupați de situația din Eritrea. Deci intervenția mea are legătură oricum cu primul interveniment. Uh, în Eritrea, știu că cunoașteți acest lucru, există creștini care sunt uciși tocmai din acest lucru, din acest motiv și Uh, o uh, fetiță din Eritrea a ajuns în Scoția acum și este crescut acolo și acum are 17 ani și se confruntă cu deportarea și am făcut tot ce am putut pentru a apela la cei care o pot ajuta pentru a rămâne în grija părinților ei din Scoția. Eh, cazurile, eh, cazul este cunoscut de organizațiile privind drepturile omului, de bisericile din Scoția, a fost discutat și la postul de radio local. Ce putem face pentru a proteja drepturile fundamentale în acest caz? Mulțumesc! În ceea ce privește acest caz specific din Scoția, vreau să fac o anumită remarcă, domnule președinte. E o discuție, e o dezbatere politică și nu vă puteți aștepta ca președintele comisiei, chiar dacă lucrează din greu, să cunoască toate detaliile legate de toate cazurile care au loc în Europa. Sigur, vă pot prezenta preocupările noastre, să ne exprimăm exprimăm simpatia și solidaritatea față de orice persoană care își are drepturile încălcate, dar cu privire la acest caz specific nu cunosc detaliile, dar vă pot răspunde cu mare plăcere în scris la întrebările pe care le-ați pus. Mulțumesc, doamna Sonia Alfaro vorbesc în numele grupului... 5 ALDE. În 5 martie, președintele Republicii a, semnat un decret, lege interpretativă, care decret permite campaniei electorale să îi modifice regulile în care funcționează. Și acelai președinte italian spune că prin intermediul acestui decret textul elaborat de ministrul de interne în prezența Consiliului de Ministri nu a prezentat vicii de constituționalitate. Constituția italiană prevede că președintele Republicii trebuie să promoveze legile și nu se poate ca președintele Republicii să participe la elaborarea de decrete lege. Același președinte și predecesorul său consideră că acesta este o distorsionare a sistemului democratic și uh, trebuie ca să înțelegem că acel decret a schimbat regulile jocului în campania electorală. A fost încălcată legea competiției, concurenței electorale și aș vrea să știu din ce motiv acest Parlament este dispus. Domnul președinte, întrerupe. Doamnă, întrebarea a, trebuia să dureze un minut. Îmi pare rău. Vă rog, trebuie să respectați această regulă. E foarte importantă. Doamnă uh, deputat, încă o dată nu-mi cereți să intru în chestiuni de politică internă. Comisia are responsabilități în materie de drepturi fundamentale atunci când este vorba de implementarea dreptului comunitar de către statele membre sau de către instituțiile comunitare. Aparent, în cazul pe care l-ați citat, nu este vorba de aplicarea, de implementarea dreptului comunitar, ci, de ce am înțeles din prezentarea noastră, de o problemă de politică internă, poate cu o dimensiune legată de Uh, uh, drept, dar nu este treaba Comisiei să intervină între conflictele care pot exista între diferitele forțe politice din statele noastre membre. Mulțumesc, doamna Ulrica Lunacek. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnule Barroso, Carta Drepturilor Fundamentale este până acum singurul document internațional care vorbește despre discriminare pe baza orientării sexuale și o interzice. Äh, Europa a făcut o realizare cu această menționare. Există trei țări, Marea Britanie, Polonia și Republica Cehă, care nu au incorporat Carta Drepturilor Fundamentale, principiile cartei în legislația lor. Vreau să știu ce intenționați să faceți pentru a proteja drepturile uh, homosexualilor și lesbienelor, uh, bisexualilor și transexualilor, dreptul de a-și apăra uh, drepturile. Avem o directivă privind uh, angajarea, vrem să oprim discriminarea, vrem ca oamenii să trăiască, să-și trăiască viața fără frică. Domnule președinte, sunt două întrebări acolo, nu știu dacă vă reușiți să răspund la ele într-un minut. În ce privește discriminarea pe baza orientării sexuale, știți că Comisia a propus Vechea comisie a propus o directivă împotriva oricărei forme de discriminare, incluzând cea bazată pe orientarea sexuală. Uh, de asemenea în afara locului de muncă. Suntem angajați față de această legislație și măsurile de implementare ale statelor membre respectă complet interdicția discriminării pe baza orientării sexuale. Aceste principii sunt, așa cum spuneți, uh, conținute în Cartea Europeană a Drepturilor Omului. În ce privește Polonia și Marea Britanie, protocolul uh, de aplicare a cartei spune că această carte nu extinde capacitatea Curții Europene de Justiție sau oricărei uh, curs de justiție din Polonia sau Marea Britanie să considere că legile acestei țări sunt uh, în contra principiilor de, de apărare a drepturilor omului pe care le presupun. Deci trebuie să vedem cum va interpreta Curtea Europeană de Justiție protocoalele de, adera, de a, aplicare ale acestor două țări. Mulțumesc, domnule președinte doamna Ashley Fox. Domnule Ashley Fox, domnule președinte, multe țări Uh, din lume au introdus în constituția lor uh, drepturilor omului. Puține oferă protecție cetățenilor. Sunteți de acord că importantă nu este structura uh, acestor drepturi, ci modul în care aceste drepturi sunt realmente protejate. În Marea Britanie vom avea alegeri generale în trei luni. Dacă conservatorii vor fi aleși și vor elimina Uh, legea privind drepturile omului și îl vor înlocui cu propria lor propunere. Asta înseamnă că Convenția Europeană a Drepturilor Omului nu va mai fi aplicabilă direct în legislația internă britanică. Domnule președinte, puteți explica în ce măsură uh, planurile de a elimina această uh, convenție vor lua în uh, considerare pozițiile statelor membre. Partidul meu va încerca să se uh, asigure că o Carta privind uh, drepturile umane uh, nu va interfera cu Marea Britanie. Cum ne asigurăm că avem dreptul să uh, unui opt-out față de acele documente la care nu vrem să participăm? Președintele, am răspuns deja la această întrebare înainte. Marea Britanie și alte țări au un protocol în ce privește Carta Drepturilor Fundamentale și au acest drept. Asta a negociat și avem un tratat interguvernamental care recunoaște aceste lucruri. Uh, odată ce am spus asta, dați-mi voi să spun și că aș fi preferat ca toate țările să accepte carta, pentru că eu cred că această carte este un reper fundamental pentru toate politicile europene. Suntem de asemenea gata să uh, aderăm la Comisia Europeană, să um, încheiem Convenția Europeană. Respectăm Marea Britanie foarte mult. E o țară care de-a lungul secolor și-a adus contribuții importante la democrație și de aceea regret realmente că Marea Britanie nu vrea să fie alături de toți partenerii săi în prima linie a luptei uh, uh, pentru drepturile omului, nu doar la nivel național, ci și ca proiect european. Președintele, vă mulțumesc, doamna Figureido. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Drepturile femeilor și dreptul uh, de a trăi cu demnitate sunt drepturi fundamentale pe care Uniunea Europeană trebuie să le apere. Din acest motiv, trebuie să ținem cont de inegalitățile strigătoare care există încă în ce privește disparitățile uh, salariale între femei și bărbați, sărăcia, angajarea precară, job, uh, slujbele precare, uh, care afectează mai ales femeile. Nu este suficient să avem o carte privind drepturile femeii cu principii foarte vage, vagi, carte care a fost adoptată fără niciun fel de dezbatere nici cu Parlamentul, nici cu organizațiile de apărare a drepturilor femeii. Vreau să știu dacă Comisia este gata să dea prioritate acestei chestiuni a apărării drepturilor femeii prin intermediul unor măsuri concrete, mai ales pregătind o nouă strategie pentru egalitate de șanse, pentru că, de altfel, Parlamentul se pregătește să facă un raport pe acest subiect. Vinerea, vinerea trecută am uh, prezentat uh, împreună cu doamna Reding o carte a drepturilor femeii, spune președintele, care reafirmă uh, ideea egalității între femei și bărbați și egalității de șanse și suntem pe cale să aprofundăm această chestiune. Această carte va fi urmată de o nouă strategie de egalitate între femei și bărbați, ceea ce ne va da un cadru general destul de larg care să permită Comisiei să acționeze în domeniul egalității între femei și bărbați în diferitele sectoare pe care tocmai le-ați eh, evoluat, începând cu locul de muncă și trecând prin alte forme de egalitate. Această carte nu apare din neant, ea este eh, un rezultat care ne permite să eh, sărbătorim 15 ani de la declarația de la Beijing și de altfel, am discutat cu grupul din Parlamentul European care se ocupă de drepturile femei și mâine voi mai avea o reuniune. De fapt, în fiecare an am cel puțin o reuniune cu deputații care apără egalitatea între femei și bărbați. Uh, Domnul Barton. Doresc să vă întreb ceva în legătură cu situația financiară din Grecia. Articolul 121 din Tratatul de la Lisabona este folosit pentru prima oară pentru a susține reformele structurale. Oamenii din Grecia sunt între Ciocani și Nicovală. Este foarte clar că Uniunea Europeană va conduce uh, show-ul în țara respectivă și nu guvernul respectiv. Dumneavoastră, ca președinte al Comisiei, uh, v-ați numit oameni care să soluționeze problemele din Grecia. Dacă nu funcționează aceste măsuri, există un plan B. Dacă nu, Grecia va părăsi zona euro. Și, domnule, intenționați să vă trimiteți oficialii Comisiei în toate țările cu probleme financiare, precum Portugalia, Spania și Italia. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul Președinte, vă reamintesc însă că discutăm despre punerea în aplicare a noului tratat și despre respectarea drepturilor fundamentale. Vă rog să respectați acest subiect în întrebările dumneavoastră. Domnule Barroso, doriți să răspundeți? Încerc să vin întâmpinarea problemelor tuturor membrilor uh, acestui Parlament. Întrebarea dumneavoastră, așadar, se bazează pe o premisă incorrectă. Și anume, din cauza că Grecia este în zona euro, întâmpină probleme. De fapt, există țări în afara zonei euro care se confruntă cu probleme asemănătoare. De fapt, în anumite cazuri uh, sunt probleme chiar mai grave în UE și în afara UE. Spre exemplu, Islanda și situația gravă de acolo. Islanda care dorește acum să adere la Uniunea Europeană pentru că dorește să intre în zona euro, tocmai de asta. Deci este o greșeală să credem că problemele Greciei rezultă din uh, apartenența Greciei la zona euro, tocmai pentru că Grecia nu a respectat regulile zonei uh, acesteia se confruntă cu dificultăți și trebuie să plătească costurile ajustării la care trebuie să adapteze. Domnul Mulțăr. Mulțumesc! Domnule președinte, domnule Barroso, o întrebare în legătură cu datele și cu păstrarea datelor. Curtea Constituțională Germană a dat o hotărâre în această lună în legătură cu acest lucru. S-a spus că nu este bine să se stocheze date legate de telecomunicații, însă nu știm exact dacă stocarea unor astfel de date este în compatibilitate cu uh, drepturile omului. S-a respins acordul SWIFT în Parlament, am vorbit și despre directivele UE în legătură cu stocarea de date. S-a vorbit și despre Carta Drepturilor Fundamentale din Tratatul European, care trebuie aplicată aici. Nu ar trebui oare să verificăm dacă Carta Drepturilor Fundament Fundamentale din tratat uh, are cea de spus în legătură cu stocarea unor astfel de date? Protecția acestor date este recunoscută de articolul 8 din Carta Drepturilor Fundamentale, un drept fundamental. Datorită tratatului de la Lisabona avem un cadru clar de protecție a datelor personale, esențial pentru protecția vieții private a cetățenilor noastre în legătură cu procesarea prelucrarea datelor în UE. Parlamentul European va fi implicat întru totul în reformarea cadrului legislativ actual, întrucât avem procedura de codecizie care se aplică și fostelor zone incluse anterior în pilonul 3. Trebuie să ne asigurăm că drepturile fundamentale continuă a fi protejate în momentul în care datele personale pleacă de pe teritoriul Uniunii Europene. Există acorduri în acest sens pentru protecția datelor personale. Uh, uh, important un acord la care ne gândim uh, și care ar fi important. Acum ne consultăm pentru a asigura transparența și pentru a obține părerile părților interesate și ale cetățenilor. Dorim să înaintăm proiecte de recomandări pentru a autoriza un, uh, o înțelegere, un acord în acest sens cu Statele Unite. Baronesa Sarah Rutford. Doamna Sarah Rutford. Mulțumesc! În ultimii 10 ani, cooperarea internațională în legătură cu contraterorismul a devenit mai dificilă din cauza preocupărilor legate de drepturile omului, inclusiv în practicile administrației SUA. Am sperat să lăsăm uh, în urmă acest lucru odată cu administrația Obama. Din păcate, am aflat că există probleme militare neechitabile, lipsa proceselor transparențe care continuă chiar dacă nu mai există Guantanamo. Această încălcare face ca proiectele de schimb de date transatlantic este foarte problematic, mult mai problematic decât ar fi fost altfel. Ce recomandări face Comisia Administrației SUA pentru a pune accentul pe procesele echitabile? Și de ce nu avertizează că absența acestora va prejudicia, prejudicia cooperarea? Sper că acum, spre deosebire de trecut, uh, nu ne aflăm în situația în care ne-am aflat în fața unor încălcări grave ale drepturilor omului în lupta noastră împotriva contra terorismului. Împotriva terorismului, de fapt. Domnul Barroso, din câte mă amintesc eu, Uniunea Europeană a fost prima care a discutat această chestiune cu fostul președinte SUA. Mă refer la nevoia de a respecta statul de drept și drepturile fundamentale și când vorbim despre teroriști, mă gândesc la Guantanamo Domnul Schussel și eu și domnul prim-ministru al Austriei a menționat acest lucru și această chestiune a fost întotdeauna o chestiune fundamentală în dialogul nostru cu partenerii din Statele Unite. Vă garantez că vom discuta în continuare despre acest lucru cu prioritate. Uh, Credem că ar trebui să lucrăm cu SUA pentru un cadru, menționam legislativ, menționam asta într-un răspuns anterior, însă trebuie să avem un cadru legislativ pentru a combate terorismul împreună. Deci ideea este să găsim calea cea bună de a răspunde la două nevoi importante. Unu, nevoia de libertate, de respectarea protecției datelor, dar și nevoia de securitate, căci fără securitate nu există posibilitatea libertății. Doamna Bobinska, un minut, insist. One of the key issues in... Una dintre chestiunile cheie din noul tratat de la Lisabona este rolul crescut al UE în lume. Cu aceste politici externe consolidate, noi ca Uniunea Europeană trebuie să fim mai activi în promovarea și apărarea drepturilor omului și drepturilor fundamentale în state terțe. Așadar, întrebarea mea către dumneavoastră este, ce plănuiți dumneavoastră și doamna Ashton pentru a consolida promovarea în zonul UE și în afara UE a acestor politici? Veți sprijini o finanțare mai mare pentru instrumentul european pentru democrație și drepturile omului în viitorul cadru bugetar. Drepturile omului ocupă al doilea, al treilea loc întotdeauna în dezbaterile noastre și cred că ar trebui să petrecem mai mult timp, să cheltuim mai mulți bani pentru acest subiect ar trebui că acesta se consideră un pilon al democrației europene. Doresc să vă ascult părerea pe această chestiune. Mulțumesc. Dispozițiile tratatului prevăd promovarea acestor drepturi în întreaga lume. E vorba de preveni împiedicarea torturii, a pedepsei cu moartea, pe aceste principii, Uniunea Europeană implementează o gamă largă de acțiuni, de la declarații politice până la abordări diplomatice. Chiar eu am ridicat această chestiune a drepturilor omului la întâlniri cu șefii de stat și de guverne din țări terțe. De curând, într-un dialog cu Marocul, am subliniat importanța respectării drepturilor fundamentale la ultima întâlnire la nivel înalt de săptămâna trecută. UE a stabilit 40 de astfel de dialoguri cu țări terțe din întreaga lume, care au constituit formuri pentru discuția pe astfel de subiecte programele Comisiei pe acest subiect au în jur de 150 de milioane de euro care sunt alocate pentru a sprijini ONG-urile din întreaga lume și încercăm să introducem o clauză referitoare la drepturile omului în toate acordurile pe care le încheiem cu țările terțe. Mulțumesc, domnul Busutil, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Unul dintre principiile fundamentale este liber, principiul liberei circulații. Având în vedere problema dintre Libia și Elveția, sute de cetățeni europei, europeni, lucrători, se găsesc în situația de a nu mai putea intra în Libia pentru muncă. Întrebarea mea este ce face Comisia Europeană pentru a găsi o soluție la această situație și cât de repede. Este acceptabil ca o țară, cum este Elveția, să ia o decizie unilaterală care să afecteze toți cetățenii din zona Schengen, în special pe lucrătorii care ar dori să se întoarcă în Libia să lucreze pentru a-și câștiga existența? Domnul Barroso, ne preocupă această situație. Doamna Malmström a exprimat deja uh, dorind faptul că suspendarea vizelor de către Libia este o măsură disproporționată și ne interesează relațiile pozitive dintre Libia și Uniunea Europeană. Avem discuții diplomatice pentru a găsi soluții. Unul dintre cei doi elvețieni a părăsit Libia, un lucru bun. Ministrii de justiție au discutat pe 22 și 25 februarie această situație și continuă eforturile diplomatice. Cred că este esențial să păstrăm dialogul deschis și să facem efortul să înțelegem pozițiile tuturor pentru a găsi o soluție comună cât mai repede posibil. Mulțumesc, domnul Ole Ludvingson, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Acum că tratatul de la Lisabona a fost ratificat, respectarea drepturilor fundamentale ale omului și Uniunii a fost consolidată. Există o serie de um, decizii care au fost luate de Curtea de Justiție și trebuie să facem ceva pentru a consolida aceste drepturi și mai mult. vorbim despre tratament egal pentru cei care câștigă salarii, indiferent de naționalitatea lor. Vorbim despre lucrătorii detașați care trebuie să primească aceleași plată și să aibă aceleași condiții de muncă cu lucrătorii din uh, țara respectivă. Cred că trebuie să avem în vedere ce a spus domnul Barroso înainte să fie reales când ne putem aștepta din partea Comisiei să prezinte o propunere legislativă prin care să se rezolve această problemă care a apărut după hotărârile Curții de Justiție? Președ... Ne puteți garanta, domnule președinte al Comisiei, că acest lucru se va întâmpla? Domnul Barroso, când aceste hotărâri ale curții au fost publicate, ne-am exprimat poziția foarte clar și eu și domnul comisar Spidla responsabil cu ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, spunând că, din punctul nostru de vedere, acele hotărâri nu pot să pună în, uh, în îndoială dreptul fundamental, dreptul la grevă, dreptul la asociere în sindicate sau anumite specificități ale mecanismelor legate de relațiile de muncă în țara, țările noastre. Acum lucrăm la niște propuneri pentru a aborda aceste chestiuni. Îmi pare rău că nu vă pot da o dată concretă, fiindcă nu mă așteptăm la o astfel de întrebare, dar așa cum am spus și înainte, de alegerea acestei comisii, această chestiune este una de care ne ocupăm acum și în viitorul apropiat. Domnul Liberațchi acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare referitoare la drepturi fundamentale, la noul tratat și la acțiunea externă. În conformitate cu Comisia pentru Control Bugetar, au existat 43 de tranzacții financiare deficiente și angajamentul nostru pentru drepturi fundamentale din tratat cum poate să crească reducerea numărului de erori din buget, din executarea acestuia și din raportare. M-am referit la 43%, o proporție care ne arată cât de ridicat este nivelul erorilor financiare domnul Barroso. După cum știți, de-a lungul timpului am uh, încercat să reducem uh, erorile financiare în conturile Uniunii Europene. Multe dintre aceste erori, după cum știți, sunt responsabilitatea statelor membre și țin de implementarea programelor europene avizul recent al Curții Europene de Conturi, în care se recunoaște progresul înregistrat până acum, mă încurajează să cred că în acest domeniu nu ar trebui să uh, ne culcăm pe o ureche și să continuăm să uh, facem eforturi pentru reducerea tuturor erorilor în bugetul european. Ultima întrebare, domnul Casa. Mulțumesc, domnule președinte. Tratatul, într-adevăr, vorbește despre modul în care garantăm drepturile fundamentale și acele state care doresc să devină membre ale Uniunii Europene trebuie să respecte cerințele UE, așa cum a făcut și Malta și alte state care au devenit membre ale Uniunii Europene. În ceea ce privește Turcia, președintele consideră că cu privire la drepturile fundamentale ale omului, Turcia mai are multe de făcut. Ce face Comisia pentru a se asigura că înainte de stabilizarea economiei turce, înainte de uh, a considera că Turcia face ceea ce îi se cere, se ocupă de respectarea drepturilor fundamentale ale omului, fiindcă îmi pare rău să spun acest lucru, dar acestea lipsesc cu desăvârșire în Turcia. Domnul Barroso, nu spun că lipsesc cu desăvârșire, totuși, Turcia a înregistrat progrese din punct de vedere al statului de drept. De fapt, Nu credem că standardul de respectare a drepturilor fundamentale și a statului de drept este comp- credem că este compatibil cu standardele europene și acest lucru se datorează colaborării cu Turcia de-a lungul anilor. Și în fiecare an, fiindcă Turcia este o țară candidată, Uniunea Europeană evaluează în termeni obiectivi evoluția în Turcia referitoare la statul de drept și de respectarea drepturilor fundamentale. Și trebuie să fim cinstiti și să recunoaștem că s-au înregistrat progrese în unele domenii și în altele progrese mai trebuie făcute. Și cred că prin păstrarea acestui dialog și acestor negocieri negocieri pentru aderarea turcilor, uh, vom reuși să înregistrăm progrese în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale și a statului de drept. Mulțumesc. Vă mulțumim, domnule președinte, pentru această discuție extrem de interesantă. A fost uh, foarte interesantă și acum vom mai avea următoarea întâlnire în următoarea plenară din Strasburg peste o lună. Mulțumim. Se încheie aici discuția noastră pe acest punct. Următorul punct, politica internațională privind schimbările climatice după conferința de la Copenhaga. The point of order? Signora Presidente. Eh, Doamnă președintă, au fost prenunțate în, această, în, în acest cadru niște cuvinte uh, ofensatoare la adresa președintelui Italiei și cred că președinția Parlamentului nu ar trebui să permită să se aducă aici chestiuni care țin de politica națională, mai ales atunci când este vorba de chestiuni instituționale și politice extrem de importante. Vă reamintesc și reamintesc tuturor că Republica Italiană nu e de vânzare și că președintele Republicii, Giorgio Napolitano, este garantul Constituției italiene în numele delegației italiene a Partido Democratico și în numele grupului socialist și democrat, invit președinția Parlamentului să fie mai atentă în ceea ce privește temele care se dezbat și în ceea ce privește intervențiile care au loc. Mi-a, m-a deranjat faptul că președintele Buzek nu a intervenit să oprească un astfel de atac la adresa președintelui Republicii Italiene, care eh, acum acum o săptămână a vizitat Parlamentul European. Mulțumesc! Herzlichen Dank, ähm, sowohl die von Ihnen angesprochenen. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru comentariul pe care l-a făcut și evident ceea ce ați spus va fi consemnat în procesul verbal. Voi încerca să iau în considerare tot ceea ce ați cerut pentru segmentul